Sper că toată lumea a reușit să pupe pe toată lumea ca să putem să continuăm cu explicațiile de vot. Mr. Domnul Mamikins. Dragi colegi, vă rog frumos, am trecut deja la explicațiile de vot și trebuie să îi ascultăm pe colegi. deci pentru recomandare doamna sandra kalniete acordul global de parteneriat și cooperare cu vietnamul domnul mamikins aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doream să vă spun că istoria europeană ne-a demonstrat că trebuie să schimbăm diferitele acorduri pentru a ține seama de extinderea Uniunii Europene.